witam państwa bardzo serdecznie otwieram wspólne posiedzenie Bun venit la această întâlnire vreau să deschid uh, ședința comună a celor trei comisii Agri, Mediu și ITRE Avem divizarea competențelor între uh, comisii și în calitate de președinte al Comisiei Agri prezidez întâlnirea de astăzi. Vreau să îmi cer scuze față de dumneavoastră pentru că domnul Lavia încă încearcă să ajungă la Parlament. Uh, zborul său are întârziere. Situația este similară și pentru domnul Buzek. Domnul Buzek însă a spus că s-ar putea să ajungă în cursul întâlnirii și să ni se alăture. Aș dori să vă salut pe toți. Aș dori să îi salut pe membrii celor trei comisii uh, participante și în conformitate cu ordinea de zi pentru astăzi o să abordăm o singură problemă. Punerea în aplicare a strategiei Uniunii Europene pentru păduri. Îl salut pe domnul comisar Hogan Bun venit, domnule comisar, ne bucură că sunteți prezent uh, astăzi alături de noi. Doamna Costinger, uh, uh, raportorul, este și ea uh, prezentă. Dacă vă amintiți, în aprilie Parlamentul a adoptat cu o mare majoritate o rezoluție privind o nouă strategie a Uniunii Europene pentru păduri, pentru păduri și sectorul uh, bazat pe păduri. Am avut de asemenea un raport din proprie inițiativă care a abordat uh, aceeași temă. Elizabeth Köstinger este raportorul Apreciem cu adevărat prezența dumneavoastră, doamnă Köstinger. Atât comisiile ENVI cât și ITRE au uh, elaborat uh, avize pentru acest raport al doamnei Köstinger. Uh, Consiliul a menționat comunicarea Comisiei și documentele de lucru ale Comisiei Europene uh, au fost uh, strategia, unde este menționată strategia pentru păduri, uh, este vorba despre gestionarea durabilă a pădurilor, atât din punct de vedere uh, social, cât și din punct de vedere al mediului. De asemenea, ne concentrăm pe o mai bună comunicare atunci când este vorba de toate politicile comune ale Uniunii Europene. Comisia a adoptat și un plan de acțiune în această privință. Domnul comisar va menționa probabil acest plan de acțiune. Avem și o foaie de parcurs pentru strategia în domeniul pădurilor și uh, există multe priorități uh, și cei mai importanți uh, Uh, piloni uh, legați de economic, um, social și mediu. Uh, doamnelor și domnilor, am hotărât să ne întâlnim astăzi. Avem trei comisii pentru că această temă privește cele trei comisii. Comisia ENVI pentru că este vorba și de chestiuni de mediu, probleme de schimbări climatice, apoi Comisia pentru Industrie care este și a foarte implicată. Uh, pădurile sunt o sursă importantă de biomasă, ceea ce este important din punct de vedere uh, din punctul de vedere al multor uh, industrii. De aici și această întâlnire comună a celor trei comisii. Uh, pădurile joacă un rol important atunci când e vorba de dezvoltare durabilă, de schimbări climatice. Uh, știu că vorbesc uh, îndelung despre acest lucru, uh, însă încerc să îi țin locul și domnului Lavia. Nu a solicitat nimeni să intervină, așa că îi dau cuvântul domnului comisar. Aveți cuvântul. și domnilor, în primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că a făcut posibilă această întâlnire în uh, ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei Uniunii Europene, Europene în uh, domeniul uh, pădurilor. Am ținut legătura cu comisarul Vela și comisarul Biencosca la DigiCreu pentru a încerca să promovăm împreună acest obiectiv și anume uh, o gestionare durabilă a pădurilor în toată Uniunea Europeană. Această colaborare înseamnă o reconciliere a obiectivelor de societate, mediu și economice, menținerea biodiversității, productivitatea, cu capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini anumite funcții rezoluția Parlamentului European a dat un mesaj important în legătură cu importanța pădurilor pentru cetățenii europeni. Arată că pădurile sunt importante și pentru un număr de politici. Uh, dezvoltarea rurală, schimbările uh, climatice, competitivitate și energie. După cum știți, în septembrie uh, președintele Juncker a prezentat starea Uniunii pentru 2016 și uh, prioritatea numărul 1 este un nou uh, uh, imbold uh, pentru creștere și uh, locuri de muncă. Uh, Pădurile reprezintă o a treia prioritate. Aceste chestiuni sunt abordate în noua strategie. Strategia abordează creșterea și locurile uh, de muncă în silvicultură, uh, restrângerea resurselor, și uh, inovarea și uh, competențele. Toate acestea sunt în centrul agendei politice. Principiile subsidiarității și proporționalității sunt foarte importante în cadrul strategiei. Vor să creeze un cadru de acțiuni care să susțină o gestionare durabilă a pădurilor, pe baza coordonării uh, politicilor în domeniu ale statelor membre și inițiativele care sunt pertinente pentru silvicultură și păduri. O abordare holistică pentru păduri și silvicultură, abordând și uh, dimensiunea de mediu și, de, uh, și socială, lanțul de valori și importanța Uh, sectorului pentru crearea de locuri de muncă și uh, importanța uriașă pentru zonele rurale. În ceea ce privește uh, lanțul de valori al pădurilor este un, atractiv, un material atractiv pentru economiile bazate pe uh, biomasă. Trebuie să punem un accent deosebit pe inovare pentru a furniza astfel de materiale. Economiile de acest tip oferă noi uh, locuri de muncă. Uh, bioeconomiile sunt uh, importante și pentru economia circulară, e vorba de furnizarea de cherestea și utilizarea durabilă. Zona pădurilor a crescut în ultimii șase ani, ceea ce este o realizare mare. În același timp, potrivit unor evaluări, conservarea pune o serie de probleme. Raportul uh, în acest sens arată că trebuie să acționăm mai hotărât pentru a îmbunătăți conservarea pădurilor și a biodiversității. Natura 2000 are un potențial foarte mare în această privință. Pe scurt, provocarea este să oferim durabil funcții pentru ale pădurii, pentru societate și pentru industrii. Acest lucru merge mână în mână cu uh, păstrarea biodiversității. În această privință, uh, gestionarea integrată a pădurilor este uh, o cheie a întregului sistem. De asemenea, vrem să îmbunătățim cadrul de uh, exploatare la nivel uh, european uh, pentru a oferi uh, stimulente. Trebuie să dezvoltăm aceste inițiative împreună cu proprietarii de păduri și cu alți actori pertinenți, cum ar fi reprezentanții uh, Parlamentului European. Am vorbit despre sectorul pădure al Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană are responsabilitate pentru păduri și dincolo de frontierele noastre. Noi promovăm o gestionare durabilă a pădurilor, să uh, combatem uh, despădurirea, trebuie să acționăm și pe plan uh, internațional. În acest sens, importantă este adoptarea agendei 2030 și acordul de la Paris. Este clar că rolul multifuncțional al pădurilor este influențat tot mai mult de politicile um, intrasectoriale. Pădurile sunt uh, asociate cu avantaje de mediu și sociale. Viabilitatea economică a sectorului pădurilor rămâne uh, un pilon uh, central viabilitatea economică este extrem de importantă pentru menținerea avantajelor pe care pădurile le aduc societății, în special populației din mediul rural. Întorcându-mă la uh, punerea în aplicare a strategiei în sine, vreau să vă prezint câteva jaloane importante. Potrivit parlament, rezoluției Parlamentului European, Comisia împreună cu statele membre au dezvoltat un plan multianual de uh, punere în aplicare pentru această strategie, cu acțiuni care trebuie să fie întreprinse de Comisie și statele membre cu obiective și un calendar. De asemenea, uh, toate grupurile interesate sunt invitate să participe la această punere în aplicare uh, programele de dezvoltare rurală oferă mijloacele financiare. Fondul uh, pentru dezvoltare rurală uh, are o programare de 8,2 miliarde pentru perioada 2014-2020. 2,2 miliarde uh, vor fi alocate pentru împăduriri, mai bine de un milion de hectare vor fi împădurite, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de mediu și atenuarea impactului negativ asupra mediului vor fi făcute investiții care să îmbunătățească rezistența uh, sistemelor, uh, ecosistemelor cu vreo 90.000 de beneficiari. De asemenea, vor fi făcute investiții în uh, tehnologii, în prelucrare și vor fi făcute mobilizări pentru aceste produse. Acest program va fi lansat înainte de uh, sfârșitul acestui an și va implica o consultare cu toți cei interesați. Orizontul 2020 și parteneriatele de inovare sunt uh, surse de finanțare pentru acest sector. În acest an avem o serie de activități uh, relevante în cadrul parteneriatelor. Accentul se va pune pe mobilizarea biomasei, ateliere pentru noile uh, uh, lanțuri de valori. Toate acestea oferă posibilități de acțiuni la nivel uh, european și local. Accesul uh, la produse pe bază de lemn este de asemenea uh, promovat. Comisia va întreprinde următoarele acțiuni care se axează pe lemn. În ceea ce privește furnizarea, s-a lansat uh, pentru 2017 crearea unei rețele europene pentru mobilizarea uh, la nivel european uh, a produselor de lemn, utilizarea în cascadă a lemnului și în ceea ce este prelucrarea și reciclarea, Comisia consideră schimbul de bune uh, practici ca fiind esențial în plus, industriile bazate pe uh, păduri uh, sunt uh, uh, incluse în această agendă. Comisia a publicat un ghid Natura 2000 pentru păduri și uh, acest ghid uh, oferă autorităților competente și grupurilor de conservare a naturii o serie de instrumente pentru conservarea naturii, pentru conservarea speciilor importante. În ceea ce privește pilonul internațional, Uniunea este în avangarda eforturilor de a combate tăierea ilegală a pădurilor și asta prin regulamentul privind Uh, Cheresteaua. Uh, flectul este un instrument important în această privință. Avem inițiative în ceea ce este Red Plus, plus un, uh, o susținere mai mare dată țărilor terțe pentru a proteja sistemele, ecosistemele și pădurile. În conformitate cu angajamentele din cel de-al șaptelea program Uh, încearcă să uh, combată despădurirea, inclusiv printr-un uh, studiu care vizează fezabilitatea. Aceste jaloane pe care le-am prezentat oferă un imbolt pentru o gestionare durabilă a pădurilor și este un pas în direcția aceea bună, însă mai avem mult de parcurs. O să vă spun câteva cuvinte la sfârșit, după ce vom uh, uh, avea întrebările din uh, partea membrilor Comisiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar Hogan, pentru această introducere. Cred că avem, deci, un context foarte bun pentru discuția noastră. Am o listă lungă de vorbitori și o să acord un minut și jumătate fiecărui vorbitor. Dacă reușim să respectăm acest timp, atunci vom avea uh, timp uh, astfel încât să putem și încheia până la 8 și jumătate. Deci un minut și jumătate veți vedea timpul. Doamna Köstinger, raportoarea noastră, vă dau cuvântul. Vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, că avem ocazia astăzi să discutăm cu dumneavoastră împreună cu Comisia ENVI și Comisia ITRE a Parlamentului European. Cred că este foarte important tocmai în paralel cu ceea ce se întâmplă la Comisie și la Consiliu și Parlamentul să participe și să poată influența procesele. ce considerăm noi că este foarte important în strategia pentru păduri este această abordare orizontală a pădurilor. Sunt foarte multe inițiative legislative, uh, LULUCF, uh, non-ETS, toate acestea intră în cadrul pachetului climă și energie, referitor la energii regenerabile, eficiență energetică. Toate acestea sunt propuse și toate au o influență asupra pădurilor și asupra uh, politicii în domeniul uh, forestier. Și cred că uh, noi întotdeauna am considerat cu toții că politica forestieră și pădurea în sine, sigur, sunt fo- e foarte diferită. Situația este foarte diversificată. În Finlanda și Austria uh, crește mult mai multă pădure decât este tăiată. Uh, sunt țări care în trecut au făcut foarte multe erori și în momentul acesta sunt foarte dependente de importuri din țări terțe. Și sunt alte state membre care în ultimii ani au făcut foarte multe, au programe de reîmpădurire care merg foarte bine, însă un lucru este clar, această abordare uniformă, one size fits all, nu va funcționa, pentru că ar duce la regrese. Cred în continuare că este foarte important să se stabilească criterii pentru întregul sector forestier și pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Știm criteriile de la Forest Europe, care sunt criterii de bază pentru certificarea uh, certificarea gestionării durabile, care trebuie în continuare să fie un principiu director și statele membre trebuie să fie implicate în procesul de certificare, fără însă să se înființeze noi sisteme care să fie împovărătoare și să ducă la noi costuri. Pentru că ideea este ca pe lângă energia fosilă să putem să rămânem uh, competitivi și pădurea poate să joace aici un rol foarte important. Două întrebări. Vreau să știu dacă DG Agri va avea capacitate suficientă și pe viitor pentru a-i implica și pe uh, proprietarii uh, pădurilor atunci când e vorba de elaborarea de noi inițiative legislative și de punerea lor în aplicare, mai ales. Și în al doilea rând, într-un punct din strategie, noi am cerut ca evaluările Comitetului Permanent pentru uh, Păduri să fie luate în considerare. Acesta are experți din statele membre. Asta e una dintre cerințele Parlamentului European. Vreau să știu ce s-a făcut uh, din acest punct de vedere, cum s-a pus în aplicare această cerință. Și dumneavoastră ați anunțat uh, o audiere. Astăzi aș face o propunere colegilor de la, ETRI, uh, de la ITE și de la ENVI să ne gândim și noi la organizarea unei audieri publice în Parlamentul European cu privire la strategia europeană pentru păduri, în care să invităm uh, toate părțile, interesante și, părțile interesate și experți în domeniul forestier. Cred că ar fi interesant să auzim perspectiva diverselor grupări de interese să le dăm uh, ocazia să se exprime pe acest subiect foarte important. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit astăzi la această discuție cu noi. Mulțumesc, spune președintele, doamna Müller. Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, expunerea dumneavoastră. Ne bucurăm că putem să discutăm în acest cadru comun despre păduri. Cred că ce este important pentru noi toți este ca exploatațiile agricole familiale care uh, gestionează în mod durabil pădurile să fie consolidate și pe viitor, pentru că drepturile proprietarilor de pădure și uh, administratorilor de pădure trebuie să fie protejate. Dar sunt de acord cu antevorbitoarea mea, uh, lucrurile sunt puse în aplicare în mod diferit în statele membre, și există în unele, există exemple foarte frumoase de gestionare durabilă, uh, E nevoie, deci, ca acest concept de dezvoltare durabilă să ajungă să se aplice la nivelul întregii Europe. Pentru noi este foarte important ca factorii LULUCF care se discută aici să nu mai ducă la împovărarea birocratică a uh, proprietarilor de pădure uh, și a agricultorilor noi respingem noi cerințe care să le îngreuneze viața. Am un citat al unui profesor Dirk Althaus din anul 2007. Era cercetător și spunea dacă ar exista o concurență pentru viața durabilă, e bine, pădurea ar câștiga acest, acest concurs. Așadar, uh, sper că vom reuși să ajungem la o aplicare foarte bună a aplicării, o aplicare foarte bună a strategiei europene în domeniul pădurilor. Domnul Federley, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Hogan, pentru prezența dumneavoastră la această discuție foarte importantă. Mulțumesc și celor două colegi, doamna Köstinger și Miller, care au făcut o bună introducere în acest subiect și au spus deja multe din lucrurile pe care vreau să le spun, deci pot să vorbesc despre altceva. Vreau să mă refer la principiul uh, cascadelor. Atunci când noi, ca legiuitori, încercăm să reglementăm cum și de ce un proprietar de pădure ar trebui să-și vândă produsele cuiva, e bine, atunci intrăm uh, în uh, drepturile de proprietate. Dacă începem să spunem că așa trebuie să vă utilizați dumneavoastră pădurea, <laughs> ca, ca și cum uh, ar fi o sarcină publică, uh, eu cred că trebuie să respectăm totuși uh, proprietatea privată a proprietarilor de pădure și drepturile lor. Și apoi vorbim despre păduri ca și cum ar fi vorba de foarte mulți copaci care sunt toți la fel. Dar de fapt, bioeconomia foarte avansată care crește foarte mult în Finlanda, Suedia, în Austria, în Germania și în alte țări, e vorba de calitatea fibrei care contează. Deci un copac poate să fie folosit pentru multe produse, uh, pentru hârtie, energie, uh, combustibil, uh, substanțe chimice, îmbrăcăminte. Deci mă întreb, domnule comisar, cum veți putea să puneți pe masă o propunere care să ia în considerare diversele calități de fibră care se pot găsi în unul și același copac? Oare nu piața și nu proprietarii de pădure ar trebui să decidă cui să, de, cui să vândă produsul și ce ar trebui să se facă cu produsul uh, respectiv, cu lemnul respectiv? Mulțumesc! Well, I'm sorry to have to pour cold water. Domnule Agnew, nu vreau să vă stric uh, euforia, dar vreau să vă reamintesc că Comisia nu are niciun fel de competență în domeniul forestier. Nu este menționat în tratat acest lucru. Înțeleg că domnul comisar uh, a fost încurajat de votul din plenară de acum câteva, câteva luni, în care îl îndemnam să facă ceva în domeniul pădurilor. Dar un vot în plenară nu este o revizuire a tratatelor. Nu este. Așadar, noi ne ar trebui să fim aici acum și tot ce facem este să încurajăm Comisia să legifereze în domenii unde nu are niciun fel de competență. Îmi pare rău, nu vă place adevărul, dar ăsta este adevărul. Singurul mod prin care Uniunea Europeană poate să financeze inițiative în domeniul pădurilor este prin programele de dezvoltare rurală, dar acestea se definesc la nivelul statelor membre și dacă un stat membru nu definește o anumită inițiativă forestieră, atunci Uniunea Europeană nu poate să se implice. Vreau să vă rog să vă reamintiți că aici călcați pe un teritoriu unde nu aveți dreptul să fiți. Mă îngrijorează că Comisia acum este Uh, suficient de uh, tupeistă încât să vină cu o măsură orizontală care să includă plantarea de copaci. Sigur că acestea vor absorbi dioxidul de carbon, dar în cele din urmă vor fi arși și vor emite dioxid de carbon sau vor putrezi și vor elibera metan, pentru că nu putem să oprim natura. Mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea președintelui. Do zimnego prysznica z pana strony żeśmy się już Da, suntem obișnuiți uh, cu stilul dumneavoastră. E bine să mai facem de când în când cât un duș rece. Domnul Cozmiuc, aveți cuvântul. Panie panie Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi la reuniunea noastră comună. E o reuniune foarte importantă și nu avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea aș dori să mă limitez la o chestiune legată de strategia europeană în domeniul pădurilor. În ceea ce privește utilizarea pădurilor în scopul captării și absorpției de carbon, există niște contradicții între politicile globale și politicile europene în acest domeniu, pentru că există acordul de la Paris, acordul de la Marrakesh, acum care par să coroboreze faptul că lumea dorește să meargă în această direcție, să utilizeze pădurile pentru a limita emisiile de dioxid de carbon. Însă, în ceea ce privește politicile climatice ale Uniunii Europene, abordarea noastră este mai strictă decât abordarea globală și politicile europene sunt puțin diferite în abordare. Poate că regulile pe care încercăm să le elaborăm acum ne vor permite să ducem la convergența acestor două abordări. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar, sigur că vede o divergență de opinie din uh, uh camera noastră. Sunt două extreme și Stuart a fost la un pol al părerilor. Însă, ce contează aici este, bun, Poate că domeniul forestier nu este o competență europeană, însă schimbările climatice sunt o competență europeană și cele două chestiuni sunt strâns legate. De aceea cred că trebuie să ne dăm seama că un subiect este mai important decât celălalt și cele trei comisii trebuie să-și dea seama că schimbările climatice și lupta împotriva schimbărilor climatice este mult mai importantă decât politica în domeniul forestier sigur, sigur, sectorul forestier poate să aibă un rol de jucat în uh, combaterea schimbărilor climatice și de aceea vreau să încurajez Comisia să continue acțiunile în domeniul forestier, mai ales în ceea ce privește oportunitățile de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Și n-am observat uh, uh, acest lucru. Noi suntem cu toții în favoarea plantării unui număr mai mare de copaci, dar astăzi am aflat că în turbăriile din Regatul Unit uh, se captează și se stochează mai mult cărbon decât în pădurile din Regatul Unit, Franța și Germania luate toate împreună. Deci, nu, atunci când plantăm copaci, nu trebuie să afectăm turbările. Doamna Harans Garcia. Gracias, presidente. Quiero agradecer al señor comisario estar aquí esta, esta tarde. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa alături de noi. Domnul Agnew are multe cunoștințe despre păduri, dar uh, Cred că, pe de o parte, are dreptate atunci când uh, spune că e un neajuns, că nu avem o politică forestieră europeană. Însă, abordarea Comisiei referitoare la păduri și la dimensiunea lor economică ne reamintește că pădurile sunt uh, uh, o sursă de locuri de muncă și de uh, hrană uh, pentru zonele rurale și sunt foarte importante pentru viața multor persoane. Și eu cred că dacă ne gândim la dezvoltare rurală, facem o greșeală dacă nu ne focalizăm și asupra pădurilor. Foarte mulți bani merg uh, către dezvoltarea rurală, dar poate că am face mai bine să uh, țintim mai bine, uh, să focalizăm mai bine aceste fonduri. Pentru că din banii care merg către dezvoltarea rurală, și nu știu dacă aici o problemă la care se referă domnul Agnew, dar cred că trebuie să ne focalizăm mai mult asupra pădurilor, uh, domeniului silviculturii, care este foarte subfinanțat și trebuie să găsim soluții, trebuie să găsim modalități de le permite oamenilor să continue să trăiască la țară pentru a evita depopularea zonelor rurale. Și cred că Pădurile și reîmpădurirea sunt ok aici. E foarte important. Pozobișnevska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie... Mulțumesc, doamne, domnule președinte. Într-adevăr, la Paris și la Marrakesh, mulți au vorbit despre rolul pădurilor în contextul politicii vis-a-vis -vis de schimbările climatice. Și Există și o propunere de limitare a emisiilor și noxelor în sectorul industrial. Oricum însă, eh, acest proiect este unul simbolic în clipa de față pentru că eh, rata de absorpție eh, prin reducerile care sunt operate la nivel național, ca și metodele de management forestier sunt nesatisfăcătoare pentru uh, țările uh, foarte împădurite. Și o asemenea țară este Polonia. Cred că dacă ne gândim la rolul pădurilor în mixul energetic, um, s-ar putea schimba până la urmă indicatorul pentru țara noastră. Deci, eu cred că Trebuie să ținem seama de acordul convenit la Paris și împreună cu domnul comisar Caniete, uh, cred că de să ajungem la concluzia că este uh, nivelul maxim uh, la care putem și noi adera. Președintele, mulțumesc, doamna Petirare, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați față de acest subiect și vă mulțumesc pentru uh, disponibilitatea de a vă întâlni cu noi pentru a treia oară. Suntem cu toții conștienți de potențialul Uniunii Europene în domeniul forestier, mai ales al unor state membre, care încearcă să își utilizeze resursele într-o manieră responsabilă. Avem un pachet pentru sectorul energetic, un pachet pentru economia circulară este pregătit și uh, sunt prevederi și legate de uh, folosirea pădurilor. Va trebui ca toate statele membre până la urmă să îmbrățișeze aceeași poziție, indiferent de indicatorii stabiliți, 16% sau 11%, pentru că până la urmă trebuie să avem o politică durabilă vis-a-vis -vis de sectorul forestier. Însă trebuie să existe suficiente stimulente în acest sens. Croația are uh, o modalitate specifică de management forestier spre deosebire de alte state dunărene. Avem uh, multe materii prime și există păduri care sunt mai uh, bătrâne de uh, 20 de ani. Dar cred că până la urmă toți trebuie să tindem să ajungem la un nivel asemănător uh, Eh, pentru că trebuie să avem în vedere o administrare durabilă. Dacă înlocuim eh, eh, copacii bătrâni prin plantarea de copaci tineri, putem într-adevăr să rezolvăm problema durabilității și noi în Croația așa procedăm. Domnul Hauser. Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru această ă, dezbatere, pentru că strategia europeană trebuie să se dezvolte în acest sens, dar cred că anumite aspecte nu sunt suficient tratate, pentru că pădurea ă, chiar ea este lovită de schimbările climatice și ă, ca atare trebuie să avem în vedere, mai ales în sudul Europei, păstrarea unor păduri în cadrul unei politici durabile. Trebuie să avem strategii adecvate în statele membre și, de asemenea, trebuie să ținem seama de faptul că pădurile nu joacă un rol doar în ce privește uh, diverse strategii durabile, trebuie să le avem în vedere și în strategia europeană a biodiversității deci eh, să nu ne concentrăm doar pe utilizarea lemnului. Eh, cum folosim lemnul? Pentru că în ce privește frumusețarea bilanțului privind utilizarea eh, carburantului fosil nu e suficient. Trebuie să vedem cum eficientizăm uh, toate sectoarele și care sunt modalitățile de verificare, pentru că trebuie să existe instrumente de măsurare. Și o ultimă intervenție, domnule comisar. Trebuie să vedem ce se întâmplă și în statele din afara Europei în ce privește uh, politica forestieră, pentru că uh, sunt uh, de multe ori uh, distruse pădurile uh, pentru ca după aceea să se planteze soia și să fie exportată spre Uniunea Europeană. Și asta poate constitui o problemă. Domnul Donanu. Mulțumesc. Salut și eu inițiativa de a reuni trei comisii pentru a discuta toate aspectele transversale ale politicii forestiere. De pădurea nu este doar o bogăție care ține strict de competențele europene. Deci, este până la urmă uh, o chestiune ideatică mm, care ține de uh, competențele pe care le avem în discuție. Problema reînnoirii pădurilor este importantă nu doar în uh, statele membre ale Uniunii Europene, dar și în cadrul pe care, uh, cooperării pe care noi le avem cu state din Africa, pentru că ne dorim până la urmă o dezvoltare durabilă uh, generalizată și sigur că putem încuraja împăduririle pentru o gestionare durabilă. Și o altă chestiune asupra căreia și domnul comisar a insistat este legat de uh, cercetare în domeniul utilizării uh, lemnului, um, cum valorificăm această materie primă într-o manieră foarte, foarte diversă. Și eu cred că Uniunea Europeană în gestionarea pădurilor trebuie să aibă în vedere aceste criterii, de altfel și în gestionarea pădurilor pe plan global. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am două întrebări pe care doresc să le adresez domnului comisar. În contextul uh, pădurilor în țările în curs de dezvoltare și în legătură cu strategia europeană de împădurire. Colegii au spus deja uh, că noi eh, știm că uh, acum uh, există un interes pentru uleiul de palmier și gatare în Indonezia, Malaezia, uh, acum se recurge la despăduriri ale unor suprafețe care sunt de dimensiunea Germaniei pentru a putea planta palmieri deci, pe de altă parte, sistemul de certificare pentru uleiul de palmier este unul care are încă multe uh, fisuri dacă avem în vedere acordul de la Paris privind o dezvoltare durabilă uh, sau deciziile Consiliului uh, Internațional în domeniul pădurilor, cum putem contracara asemenea demersuri? Iar în ce privește producția de carne. Există acum sume spectaculoase care se pun la dispoziție pentru stimularea producției de carne, dar pe de altă parte în Brazilia au fost despădurite păduri pentru a planta soia care este folosită în hrana animalelor și, și prin asemenea plantații de fapt se sporește uh, nivelul de gaze cu efect de seră. Putem uh, împăca aceste tendințe cu strategia noastră pentru o dezvoltare durabilă? Mulțumesc. În ce privește strategia uh, forestieră, uh, o serie întreagă de chestiuni au fost deja menționate. Trebuie să ne gândim uh, ce s-a spus aici în legătură cu competențele limitate ale Comisiei în domeniul forestier, pentru că sunt chestii care țin până la urmă de subsidiaritate, de competența fiecărui stat membru. Dar resursa forestieră este foarte diversă la nivelul Uniunii Europene și uh, noi am putea vorbi de fapt despre o strategie forestieră și să ne gândim la preocupările noastre comune vis-a-vis -vis de uh, mediul înconjurător, vis-a-vis -vis de climă. Pentru că Trebuie să ne gândim care sunt evoluțiile în nordul Europei spre deosebire de cele din sudul Europei. Noi, uh, sigur că trebuie să tratăm aceste chestiuni și din perspectiva agriculturii și din perspectiva calității solului. Dar uh, trebuie să uh, avem abordări specifice. Eu aș vrea să știu, domnule comisar, cum puteți dumneavoastră să configurați uh, planul plurianual pentru o strategie forestieră, gândindu-ne la specificitățile nordului și sudului Europei, care poate fi până la urmă motorul dinamismului uh, local și în ce privește încălzirea climatică, care uh, poate fi o strategie forestieră adecvată pentru ca rezultatele să fie eficiente și concrete. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Suntem de acord cu evoluția unei uh, agriculturi și a unei uh, politici forestiere durabile pentru păstrarea diversității uh, pădurilor, dar și pentru a salva resursele din apele dulci. Trebuie să ținem seamă și de speciile invazive care pot să apară, pentru că în Galiția, în Portugalia uh, s-au înmulțit unele specii invazive, ca de pildă um, eucaliptul care a apărut uh, trebuie să um, limităm utilizarea uh, produselor fitosanitare în Galiția și în Portugalia în general. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să revin la problematica biomasei din lemn, pentru că în ultimii ani au fost elaborate multe proiecte de mici dimensiuni pentru utilizarea biomasei, um, pentru a încălzi și eu când am fost primar uh, am uh, colaborat la crearea unei instalații de încălzire um, a gospodăriilor din comuna mea pe bază de um, ardere a lemnului prin biomasă. Deci uh, trebuie să um, ne gândim că nu e nevoie ca uh, companiile de certificare să fie cele care au un uh, profit uh, mai mare. Pentru că uh, dacă uh, vedem unde se vinde biomasa în Europa, există de fapt comunități foarte mici care recurg și atunci nu e nevoie de nouă instanțe de certificare. Mulțumesc, domnul, doamna de la E. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Nu voi reveni la o serie întreagă de elemente care au fost deja menționate de către antevorbitori în ce privește necesitatea de a proteja pădurile și biodiversitatea Uh, pentru că uh, este clar că există și multe locuri de muncă pot fi create pentru valorificarea pădurilor și este un aspect uh, care nu trebuie neglijat, mai ales în spațiul rural. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra trei chestiuni. S-a spus deja, dar aș insista din nou asupra acestor chestiuni strategia de gestionare a pădurilor trebuie să fie neapărat integrată în marea diversitate a pădurilor europene, pentru că chiar dacă există și un for mondial care uh, acționează în Europa, um, ansamblul pădurilor din Europa um, nu um, este identic dintr-o țară într-alta. Deci trebuie să avem și uh, specificitatea statelor membre în vedere, iar faptul că schimbările climatice au un impact asupra pădurilor noastre, uh, atât asupra florei cât și asupra faunei, trebuie să ținem seamă ă, de acest impact în strategia forestieră și mai ales în ce privește deteriorarea calității solului, pentru că se vorbește prea puțin de ă, acest ă, aspect. Și mi-aș dori, domnule comisar, ca în ce privește legislația de mediu, Comisia să acționeze în colaborare cu statele membre pentru ca resursele noastre să fie protejate adecvat. Chiar dacă nu este o chestiune tipică, doar a Europei, ci pentru că schimbările climatice afectează întreaga planetă și biodiversitatea de peste tot. Mulțumesc, doamna Noizer, Vă mulțumesc, domnule comisar. Cred că în legătură cu laptele nu am putut să cădem de acord, nici în legătură cu pădurile, poate, dar să ne gândim că în legătură cu noua strategie forestieră, noi am cerut ca um, să fie utilizat lemnul și și ca element de construcție și pentru ambalaje. Trebuie să existe până la urmă o decizie pe plan european care să stimuleze și utilizarea lemnului în construcția de locuințe. În ce privește energoeficiența în sectorul construcțiilor, există oare um, această tendință? Există, din acest punct de vedere, um, o aplicare uh, a pieței construcțiilor care să recurgă mai intens la uh, lemn iar um, cum vedeți dumneavoastră uh, o clasificare pentru diversele substanțe uh, organice, pentru că, de fapt, uh, în clipa de față, betonul și oțelul au mai mare căutare pe piață decât lemnul. Mulțumesc, doamna Hoibuș. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în finalul uh, intervenției dumneavoastră ați vorbit despre planul de acțiune FLECT în colaborare cu Indonezia. În Indonezia, într-adevăr, există acum uh, pe suprafețe mari uh, o despădurire Uh, practicată. Cum am putea noi în cadrul planului de acțiune FLEX să exercităm o influență pentru a sprijini obiectivele climatice și să stimulăm diversitatea speciilor? Și uh, dacă dumneavoastră doriți să aveți o campanie, 15 milioane de euro pentru stimularea consumului de carne. În același timp există însă proiecte de cultivare de soia care contravin acestui proiect. Și nu doar în Europa, ci pe plan național. Doamna Virkunen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ați venit în rândul nostru. Așa cum am auzit de multe ori, uh, politica în domeniul ferostier este o competență a statelor membre, însă se iau decizii la nivelul european care afectează politica statelor membre uh, în domeniul pădurilor. Cred că strategia uh, forestieră este foarte bună, echilibrată. Mulțumesc Comisiei și raportorului. În momentul de față există trei inițiative importante care uh, sunt uh, uh discutate, Directiva Energie, Bioeconomia și LULUCF timpul este limitat, aș vrea să mă acces numai pe LULUCF. Vin din Finlanda și din câte știți, 75% din uh, suprafața Finlandei este acoperită de păduri. Cetățenii noștri sunt uh, foarte angajați să reducă emisiile. Pădurile sunt foarte importante pentru economia noastră și pentru societatea noastră, ceea ce înseamnă că vrem să avem uh, uh un domeniu forestier durabil în Finlanda. În uh, ceea ce privește LULUCF-ul, în propunerea LULUCF, se arată că uh, rolul gestionării uh, durabile nu este încă bine înțeles. Sectorul forestier nu înseamnă numai bazine forestiere, ci oferă materie primă pentru uh, industrie. Sectorul forestier Uh, acționează în mod novator pentru a combate schimbările climatice. Există uh, riscuri mari pentru gestionarea durabilă în propunerea LULUCF și să sperăm că Parlamentul va găsi o, o soluție bună la acest lucru, mai ales metoda uh, calculării care pune probleme. Mulțumesc foarte mult. Mă întreb dacă comisarul poate să spună ceva în legătură cu pericolul izolării rurale, mai ales în vestul și nord-vestul Irlandei, unde practicile uh, agricole uh, devin tot mai dificile. Avem nevoie de împăduriri însă pericolul este să sfârșim într-o situație în care oamenii să fie izolați în mediul rural. Și în legătură cu ceea ce a spus și antevorbitorul, aș vrea să aflu părerea dumneavoastră în legătură cu LULUCF și cum uh, strategia uh, în acest domeniu se îmbină cu LULUCF-ul. Un domeniu uh, care nu a fost menționat este sistemul contabil uh, pentru uh, fiabilitatea uh, datelor în ceea ce privește crește densitatea, uh, pentru că au fost uh, promovate o serie de ipoteze că lucrurile nu sunt așa cum uh, sunt, ați aduce la o manipulare a pieții și o lipsă de încredere din partea industriei. Uh, Uh, sigur, nu avem uh, competențe la nivel european, o să discutăm și de asta. Însă ce se poate face? Există vreo strategie astfel încât oamenii să aibă încredere că ei cumpără într-adevăr ceea ce se pretinde pe uh, ambalaj, că se vinde? Și apoi, în ceea ce privește lipsa de competență nu am problemă să discutăm uh, aici, însă în același uh, timp avem timp să vorbim despre uh, CETA și uh, despre uh, laptele din uh, șocolată. Doamna Cumpula da, e o prioritate foarte uh, apreciată de a avea trei comisii reunite aici și mă bucur că domnul comisar Hogan este cu noi astăzi. Este important nu numai cine are competența să spună ce, însă trebuie să convenim asupra unei strategii în domeniul forestier care să sublinieze rolul multifuncțional al uh, pădurilor și Uh, caracterul uh, durabil al gestionării care să dea rezultate bune. Uh, acest lucru afectează și schimbările climatice. Uh, Uh, din uh, punct de vedere al ITRE este importanță coerența politicilor în domeniul uh, pădurii, LULUCF-ul, apoi revizuirea bioeconomiei, dar și pachetul energie. Sper că va exista o coerență acestor politice și susțin ideea doamnei Köstinger ca cele trei comisii să lucreze și în viitor în ceea ce privește domeniul forestier. Salut această idee. În ceea ce privește pachetul uh, energie, avem și acolo criterii de uh, durabilitate, de sustenabilitate. Uh, sunt folosite este folosit lemnul pentru a construi case, pentru a fabrica medicamente, pentru celuloză și hârtie. Vreau să uh, reamintesc că 40% din energia regenerabilă provine din lemn. Domnule comisar, datele în ceea ce privește pădurile din Europa, uh, datele nu sunt actualizate. Cred că au rămas în urmă. Cred că aveți date la zi în ceea ce privește pădurile noastre și în ceea ce privește economia există o strategie a revizuirii. Cred că cu toate eforturile făcute pentru Europa 2020, cred că ar fi bine să avem o nouă Uh, strategie uh, bioeconomică pentru anii uh, post utilizarea combustibilor fosili. Doamna Chilonă. Mulțumesc, domnule comisar. Câteva întrebări care se referă, în primul rând, asupra politicii forestiere, cercetarea și datele în domeniu petrecem foarte mult timp uh, în uh, discutând o serie de subiecte, dar nu vorbim de problemele de fond. Trebuie să avem date care să fie fiabile în ceea ce privește cercetarea, studiul pădurilor, diversitatea pădurilor și toate criteriile de durabilitate. De asemenea, mai este și modul în care pădurile ar putea să fie folosite ca un uh, receptacol de, ca un bazin de carbon. carbon. Uh, atunci când vorbim de certificate pentru păduri, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că pentru aceste certificate uh, este necesar un sistem de audit independent care să fie obiectiv, care să nu țină partea unuia sau altuia. Și aș dori să revin la cele spuse de domnul comisar Adinaur. Uh, fiind finlandeză, sunt lucruri care mă frapează. Așa cum a spus uh, și colega Virkunen, Finlanda uh, este acoperită în proporție de 75% de păduri, În uh, Finlanda ce facem? Câmpurile, autostrăzile, parcările care ar trebui să fie acoperite de păduri pentru a uh, îndeplini obiectivele din strategia forestieră. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența noastră aici. Este un subiect nu doar uh, important, ci foarte important și necesar a fi dezbătut, fie doar dacă ne uităm puțin la alegerile din Statele Unite, unde actualul președinte spunea că va retrage Statele Unite din cadrul acordului climatic de la Paris. Deci o chestie foarte serioasă pe care trebuie să o, o tratăm la fel de uh, serios. Domnule comisar, uh, vreau să mă refer la chestiunea legată de împăduriri. Uh, există în unele state membre și cel puțin în România unele probleme din punct de vedere legislativ, uh, în sensul că deși există fonduri um, pentru împădurire, există unele angajamente asumate față de Comisia Europeană de a se păstra um, aceleași suprafețe de pajiști și fânețe până în 2018. Ori proprietarii tocmai că doresc să-și împădurească unele pajiști și fânețe care sunt degradate, însă nu pot face acest lucru decât în baza unor proceduri extrem de stufoase. De aceea v-am rugat foarte mult să aveți în vedere această chestiune și să găsiți o soluție pentru a putea um, uh, mă rog, facilita practic acest proces de împădurire și la nivelul unor state membre unde există astfel de obligații um, asumate, pentru că altfel, repet, deși avem fonduri, acestea nu pot să fie utilizate în scopul pentru care ele au fost uh, alocate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră ceea ce privește combaterea ă, despăduririlor, defrișărilor, nu pot decât să aprob bunele intenții ale, din această strategie forestieră, precum și măsurile adoptate în acest sens. Și totuși, îmi permit să vă reamintesc că textul în prima sa parte spune și citesc, strategia se referă atât la filiera lemn a Uniunii Europene, care este supusă uh, politicii industriale a Uniunii. Nu trebuie să uităm că industria Uh, competent, mini-competent nu este o competență nici partajată, nici exclusivă, ci numai o competență de susținere în baza articolului 6. Uh, aș vrea să știu cum se traduce concret această dispoziție din strategia forestieră în ceea ce privește industria europeană și filiera lemn. Apoi, textul insistă în mai multe rânduri asupra necesității îmbunătățirii competitivității acestui sector. Întrebarea mea este următoarea. Cum industriile forestiere pot să rivalizeze cu anumite uh, țări, cu condițiile uh, de lucru uh, care, sunt destul de slabe și o respectare a condițiilor de mediu care nu este în tocmai ceea ce ar trebui să fie conservarea pădurilor uh, este un obiectiv, însă uh, Uniunea Europeană nu, nu poate să uh, se exprime în numele statelor um, membre. Domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte. Știți că în momentul de față pădurile reprezintă 30% Uh, din uh, teritoriul uh, Franței. Sunt mai bine de 20 de miliarde cantonate în această industrie, deci gestionarea este destul de dificilă. Institutul de resort a făcut o împărțire în ecoregiuni în Franța în loc de o strategie de susținere la nivel european, cred că ar trebui să avem o strategie forestieră și să o susținem la nivel național. Schimbările climatice, energia verde, protecția pădurilor și a ecosistemelor, îmbunătățirea exploatărilor sunt mize importante pentru viitor. Deci pentru noi este de dorit să susținem în primul rând suveranitatea statelor pentru un sector care este de importanță strategică. Vă mulțumesc! Doamna Meghenes, ultimul vorbitor, ultimul intervenent. Îmi cer scuze, biroul uh, se întâlnește la 6.30, de aceea am ajuns târziu. Am uh, devenit un expert. Uh, m-am întâlnit cu tineri fermieri irlandezi săptămâna trecută și am discutat chestiuni de disponibilitate, disponibilitate a pământului pentru uh, tinerii uh, agricultori. Uh, pământul este de multe ori acoperit de păduri. Atunci problema utilizării terenurilor este o sursă de tensiune nu numai între uh, generații, dar și între agricultorii care vor să-și extindă producția agricolă și cei care vor să o folosească în scopul împăduririi. Aceștia uh, lucrează împotriva intereselor grupului pe care l-am menționat sau sunteți conștient uh, că trebuie să sporim această suprafață mm, împădurită în Uniunea Europeană? trochę mnie przeraża ta liczba. Mulțumesc. acum am să dau cuvântul domnului comisar. Mă tem că mă uit la numărul de eh, pagini de notițe pe care și le-a dat domnul comisar, mă cam sperii. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, sigur că e imposibil să răspund la toate întrebările în 5 minute, însă ce voi face este, vreau să vă promit fiecăruia că vă voi trimite un răspuns la întrebările specifice, inclusiv la întrebările de natură tehnică care mi-au fost adresate. Reuniunea din această seară demonstrează că, lăsând la o parte problemele de competență care au fost menționate, pe bună dreptate de domnul Agnew, totuși că acest subiect este unul major care afectează diverse domenii de politică și de aceea este important, fie că e vorba de locuri de muncă, de vitalitate rurală, de schimbări climatice, de politică energetică. Și vreau să vă spun eurodeputaților de aici că domnul comisar Caniete elaborează uh, un document foarte important, uh, un pachet, de fapt, de, în domeniul uh, Uniunii Energetice. În următoarele săptămâni veți afla mai multe despre toate chestiunile energetice, inclusiv biomasă, ceea ce a spus domnul Dorfman, mixul energetic și toate aceste chestiuni. Vor fi foarte multe o ocazii să uh, discutăm și să discutați și dumneavoastră despre toate aceste chestiuni când uh, lucrați la dosarele care vor fi publicate. Uh, vreau să um, mulțumesc uh, doamnei raportor, doamnei Köstinger și celor trei comisii. Și e clar că există anumite diferențe între regiunile din Uniunea Europeană pentru că e vorba de reîmpădurire, de calcuri, de LULUCE, văd că delegația finlandeză Uh, consideră că aceasta este o chestiune foarte importantă și și în alte țări, nu doar în Finlanda. Există motive de îngrijorare, fie că e vorba de reîmpădurire sau de maniera în care se calculează creditele pentru sectorul forestier uh, în cadrul LULUCF, în cadrul schimbărilor, uh, combaterii schimbărilor climatice. Toate aceste chestiuni stau pe masa dumneavoastră pentru că comisia și-a făcut propunerile și acum colegiuitorii trebuie să uh, lucreze la, la detalii. Dar uh, e clar că 73% din uh, suprafața țării în Finlanda este acoperită de păduri, atunci e clar că există dificultăți. Vreau să vă spun că deși nu există o competență în tratat pentru domeniul forestier, se cheltuie foarte mulți bani prin programele de dezvoltare rurală pentru acțiuni în domeniul forestier, pentru crearea de locuri de muncă. Deci e clar că este foarte important cum anume se cheltuiesc acești uh, bani și pentru mine e important. Nu putem să ignorăm acest uh, fapt, chiar dacă nu există legislație, există totuși acțiuni pentru a îndeplini anumite obiective de politică. și sectorul forestier aduce o contribuție uriașă în toate uh, domeniile, mai ales în ceea ce privește susținerea comunităților noastre. În ceea ce privește Comitetul Permanent uh, pentru Păduri, uh, și directorul general uh, de acolo susține uh, munca, uh, activitatea de la comisie și a spus acest lucru la reuniunea Consiliului de săptămâna trecută. În ceea ce privește planurile pentru viitor, este prevăzut în 2018 o revizuire la, termenul, la jumătatea termenului în strategia europeană pentru domeniul forestier și atunci vom avea cu toții ocazia să vedem cum funcționează toate instrumentele care uh, s-au uh, constituit. Regulile de contabilitate pentru LULUCF uh, menționate prin protocolul de la Kyoto au fost uh, actualizate și simplificate. Propunerea LULUCF se focalizează mai mult acum asupra emisiilor uh, antropice și deci toate emisiile vor fi contabilizate foarte strict. Propunerea Comisiei urmează orientărilor Consiliului uh, European uh, cu privire la partajarea eforturilor și, după cum am spus, uh, există divergențe în funcție de zona în care te afli în Uniunea Europeană. Alte câteva chestiuni Domnul Flanagan s-a uh, referit la uh, zone care sunt uh, împădurite și unde există o, un pericol al izolării rurale. Înțeleg că zona de unde vine dânsul este o astfel de zonă și sigur că toate aceste lucruri sunt luate în considerare. Pentru că inițiativele de reîmpădurire private sau uh, publice, sigur că trebuie să se ia în considerare toate uh, uh, considerentele, inclusiv uh, cât de aproape se află pădurea de uh, zonele rezidențiale, rurale. Aceste lucruri sunt, trebuie să fie luate în considerare de Departamentul de Planificare din uh, Irlanda. Uh, cel de-al șaptelea plan de acțiune în acest plan, Comisia a menționat uh, evaluarea de impact uh, în sens global. Am fost recent în Indonezia și se, uh, era o întrebare despre uleiul de palmier și da, este o chestiune de durabilitate aici. Când ne gândim la uleiul de palmier și la alte produse care um, vin din uh, despăduriri, din Indonezia, Malezia și alte produse care vin în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a jucat un rol și-a asumat un rol foarte activ în negocierile acordurilor de liber schimb pentru a stabili criterii de durabilitate și pentru a ne asigura că acestea sunt puse în aplicare. Și avem un exemplu foarte recent, pentru prima dată cu, prin finanțare europeană, am ajutat Indonezia prin proiect, printr-un proiect FLECT să-și exporte primul uh, cargo de uh, lemn care îndeplinește toate cerințele de durabilitate și pot să vă asigur că în contextul uh, negocierilor cu Indonezia, această chestiune foarte serioasă va fi luată în vedere, pentru că e vorba de 4 miliarde de euro de exporturi de ulei de palmier din această țară în Uniunea Europeană. Deci ne dăm seama care este efectul de levier aici când uh, Uh, ce putere de negociere avem atunci când uh, încercăm să introducem și criterii și cerințe de durabilitate. Noua politică de durabilitate bioenergetică în contextul utilizării tot mai uh, puternice a biomasei, sigur că ar trebui să răspundă îngrijorărilor societății. Inițiativa la care lucrăm privind biodurabilitatea este aproape de încheiere, între, se lucrează în mai multe direcții generale ale Comisiei și vom încerca să luăm în considerare uh, și contextul posibilelor riscuri ale utilizării biomasei, inclusiv economiile de gaze cu efect de seră, competițiile, concurența între diversele utilizări ale lemnului pe piața internă. Deci se lucrează foarte serios la încheierea acestei, acestui text și propunerea va veni în următoarele săptămâni, după cum vă spuneam, ca parte a dosarului, în ceea ce privește utilizarea în cascadă. Cadrul de politică poate să faciliteze utilizarea în cascadă pe baza forțelor pieței. În acest context, sigur că e important să abordăm și eșecurile, eșecul de piață care împiedică utilizarea biomasei. Um, niște scheme, de exemplu, de um, a utilizării resturilor, deșeurilor de lemn ca biomasă. Și în contextul economiei circulare încercăm să abordăm această problemă de asemenea, vom oferi consultanță cu privire la utilizarea în cascadă a biomasei în cadrul planului de acțiune pentru bioeconomie. Și la DigiGrow um, se face un studiu, s-a publicat deja un studiu anul trecut uh, cu privire la optimizarea utilizării în cascadă a lemnului și a biomasei. Și toate aceste documente vor sta la baza revizuirii din 2018. Domnule președinte, cred că știu că n-am răspuns la toate întrebările, dar uh, pot să vă spun că am notat toate întrebările și pe toți eurodeputații care au intervenit și vă voi trimite răspunsul. În orice caz, deci am luat uh, notițe cu privire la datele mai bune privind uh, domeniul forestier, bioeconomia, toate, aceste, toate chestiunile le-am notat și voi răspunde fiecărui intervenient. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule comisar. Cred că domnul comisar și serviciile dânsului au luat uh, notițe și vor uh, trimite răspunsuri colegilor noștri și din, în numele meu și în numele domnului că aș dori să spun câteva cuvinte în încheierea acestei discuții. Eu cred că uneori subestimăm uh, pădurile uh, și rolul pe care îl pot juca în gestionarea apelor și în lupta împotriva schimbărilor climatice. Gestionarea apelor este una dintre provocările importante cu care ne confruntăm uh, și apoi trebuie să ne uităm la produsele forestiere și din punct de vedere alimentar și medicinal și să nu uităm uh, vânatul, care este de asemenea o activitate importantă. Știu că în anumite zone s-au uh, depășit uh, limitele, cotele și aici sunt îngrijorări. Mă bucur că statele membre își uh, elaborează și își aplică propriile politici și o fac foarte bine pentru că în Europa diversitatea în domeniul pădurilor este foarte, foarte mare, foarte bogată și deci ar fi nevoie clar de soluții adaptate fiecărui statut fiecărui stat membru care să ia în considerare circumstanțele diferite. Probabil că aceasta nu va fi ultima discuție pe acest subiect, foarte important. Eu cred că acest această strategie trebuie să fie susținută în continuare și mă bucur că am avut posibilitatea să avem această reuniune comună a celor trei uh, comisii. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să mulțumesc secretariatului pentru că a organizat această ședință. Mulțumesc domnului comisar Hogan și vă urez o seară plăcută. Mulțumesc!